Nu a fost ridicată nicio obiecție din partea conferinței președinților de comisii la cele patru recomandări ale comisiei ECON de a nu se opune unui act delegat. În cazul în care, timp de 24 de ore, niciun grup politic sau un număr de deputate egal, cel puțin cu pragul inferior, nu vor ridica obiecții, recomandările se consideră adoptate. Dacă nu, acestea din urmă vor fi supuse la vot. Recomandările sunt disponibile pe pagina de internet a plenarei Parlamentului. Trecem acum la